Good, good afternoon. Bună ziua! Bun venit la reuniunea noastră. Îmi revine onoarea să-l înlocuiesc, înlocuiesc pe președintele Moraes. A avut obligații neprevăzute și deci începem cu adoptarea ordinii de zi. Vă propun următoarele schimbări la ordinea de zi. Punctul 5, prezentarea de către Comisie a noi propuneri cu privire la Poliția de Frontieră și Garda de Coastă la nivel european al doamnei Mețola avea, avea, avea loc imediat la ora 3 și nu la uh, 16.30. Punctul 8, Votul privind proiectul de aviz uh, privind protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii va fi amânat uh, la ședința de 18 octombrie 2018. Dacă nu aveți obiecții la ordinea de zi astfel modificată, atunci o considerăm adoptată. Ajungem acum la profilul lingvistic. Aș dori să vă informez că avem interpretare în toate limbile, cu excepția limbilor croată, daneză și irlandeză. Și după aceea mai avem un punct, numirea raportorilor pentru avize. Maria Grapini de la Socialiști și Democrați a fost numită raportor pentru avizul de la AFCO cu privire la uh, raportul de implementare privind implementarea uh, prevederilor uh, juridice uh, privind controlul parlamentar, privind agențiile descentralizate. Aș dori să știu dacă sunteți de acord uh, cu această propunere, această uh, recomandare a coordonatorilor. Se pare că da. Atunci, votul a fost stabilit la ora 17 și 15. Vă rog să fiți prezenți în sală cu cartelele de vot cu dumneavoastră. Ajungem deci la următorul punct, respectiv uh, Poliția de frontieră și garda de coastă la nivel european, în urmă cu doi ani, colegiuitorii au ajuns la un acord cu privire la crearea unei uh, poliții de frontieră și a unei uh, gărzi de coastă. În urma sau în toiul uh, crizei migrației din 2015, de atunci situația la granițele externe s-a schimbat în mod considerabil, însă Marea Mediterană rămâne locul în care mii de Uh, zeci de mii de uh, oameni încă își riscă viețile în fiecare an. E nevoie de măsuri suplimentare în cadrul abordării cuprinzătoare pentru a gestiona uh, frontierele. Săptămâna trecută, agenția respectivă a aniversat 2 ani de operațiuni, răstimp în care agenția a depus eforturi pentru a-și îndeplini mandatul. Parlamentul European, în rezoluția sa din 30 mai 2018 cu privire la funcționarea zonei Schengen, și-a exprimat uh, îngrijorări în legătură cu implementarea mandatului actual. Aceste îngrijorări au fost uh, exprimi, au exprimate cu privire la angajamentele insuficiente ale statelor membre în ce privește contribuțiile la resursele umane, dar și la uh, echipamentul tehnic mai mult, Parlamentul a, un, a solicitat un rol sporit al agenției pentru ca ea să-și îndeplinească mandatul actual. După apeluri uh, uh, din partea Consiliului European, Comisia a prezentat o nouă propunere legislativă cu privire la această poliție de frontieră și gardă de coastă. Comisia a sosit pentru a ne prezenta, a-și face prezentarea și pentru a răspunde la întrebările noastre. Aș dori să-i dau cuvântul domnului de Coister din partea Comisiei pentru două minute. 10 minute, îmi cer scuze. V-am, prezent, v-am, uh, v-am uh, citit bine uh, numele? Da, nu prea contează. Întotdeauna am aceeași problemă, mai stâlcesc numele. Și pe mine mă cheamă... Bună ziua, doamnelor și domnilor! Ca întotdeauna, E o onoare și o plăcere să particip la reuniunea Comisiei dumneavoastră. Am, de, am venit să vă prezint propunerea Comisiei adoptată în 12 septembrie cu privire la Poliția de Frontieră și la Garda de Coastă la nivel european. Domnule președinte, mi-ați acordat 10 minute, ceea ce e ușor de înțeles, pentru că uh, ar trebui ca deputații de la Libe să vorbească și să își exprime pozițiile și să pună întrebări, dar uh, Personal, pentru mine, 10 minute sunt prea, foarte puține, pentru că sunt foarte vorbăreți, mă cunoașteți prea bine. Dacă citesc doar titlurile capitolelor și secțiunile uh, propunerii, deja aveam, uh, mi-am epuizat cele 10 minute. Cu toate acestea, o să încerc să fac ce pot. E doar o primă prezentare, e doar o primă dezbatere. Vom avea cu siguranță și alte oportunități de a discuta în mod mai amănunțit uh, uh, chestiunile care vă preocupă. În ce privește contextul politic al acestei propuneri, aș dori în primul rând să mă refer la discursul uh, privind starea Uniunii a președintelui Juncker. La plenara Parlamentului European a anunțat uh, un, a lansat un nou pachet de migrație care urma să fie adoptat în 12 septembrie, azil, frontiere, căi uh, legale de migrație pentru a uh, ajuta Uniunea Europeană să uh, controleze mai bine fluxurile de migrație. Se spune că e nevoie de acțiuni colective pentru a schimba situația la fața locului. Și de asemenea, domnul Juncker ne-a reamintit că acest pachet reflectă viziunea comisiei, comisiei așa cum a fost prezentată ea pentru următorul cadru financiar multianual, E vorba de o propunere adoptată în 2 mai, în care uh, se propune o poliție de frontieră și uh, gardă de coastă, inclusiv o, uh, uh, cu efective de 10.000 de grăniceri. Acesta este elementul principal al acestei uh, propuneri uh, din luna septembrie, așa numitul pachet din septembrie. Când am pregătit această propunere la comisie, am folosit titlul EBSG 2.0 ca titlu de lucru. EBSG 1.0 fusese adoptat în 2016, ceea ce poate lăsa impresia că Comisia a început să producă iPhone-uri cu o versiune upgradată uh, din 2 în 2 ani sau anual dar, în orice caz, întrebarea cea mai logică care se pune este dacă EBSG 1.0 a fost uh, adoptat uh, de Comisie în 2016, de ce venim astăzi cu a doua propunere, propunere EBSG 2.0? Și poate vă pot prezenta foarte pe scurt Uh, partea cea mai importantă din propunere, acest, acest, uh, aceste efective de 10.000 de grăniceri și alți agenți. Există 5 sau 6 motive, o să revin la ele, dar primul motiv îl reprezintă un eșec în punerea în aplicare a EBCG 1.0, a regulamentului uh, EBCG 1.0. Una dintre cele mai importante ameliorări din regulamentul din 2016 a fost să se asigure că agenția ar avea la dispoziție suficiente resurse umane și tehnice pentru a desfășura operațiunile necesare pentru a asista și a sprijini statele membre în uh, uh, protecția uh, granițelor externe. Domnule președinte, chiar în introducere a spus și dumneavoastră, în acest uh, răstim de 2 ani, agenția a uh, avut de suferit de pe urma lipsei de echipamente tehnice și de resurse umane pentru a-și îndeplini în mod eficient uh, operațiunile care îi revin prin mandat, ceea ce nu e acceptabil. A, am constatat o îmbunătățire majoră în text respectiv uh, această forță de reacție rapidă de 1500 de grăniceri desemnați. A fost o măsură cu adevărat nouă, dar nu a fost uh, executată de la adoptarea uh, regulamentului EBCG 1.0 pentru că ea poate, poate, această forță poate să fie mobilizată nu pentru operațiunile obișnuite, care sunt foarte importante, ci doar în situații de urgență. Și de aceea, în statele membre deja existau operațiuni de acest tip în curs și resursele umane și echipamentele trebuiau să fie puse uh, la uh, dispoziție prin participarea voluntară a statelor membre. Ceea ce nu se poate. Cu siguranță nu putem accepta dacă dorim să ne uh, pregătim pentru eventuale crize următoare. Și de aceea Comisia a lansat această nouă idee a acestei uh, forțe de uh, 10.000 de grăniceri, agenți op eh, operaționali. De unde a provenit această idee? E foarte clar. În uh, sistemul OPRA există cam 7.000 de uh, angajați uh, din partea statelor membre, agenți înregistrați. Avem această forță de reacție rapidă de 1500 de persoane și mai avem și cam 600 până la 600 de experți din statele membre și deci, dacă ținem cont de cele spuse de către președintele Juncker, respectiv că trebuie să identificăm mecanisme și mijloace care să poată uh, poate să fie folosite pe viitor pentru gestionarea fluxurilor migratorii, uitați-vă la uh, cifrele uh, Uh, operațiunilor desfășurate de către agenție în uh, operațiunile curente. Și deci ne dăm seama că va fi nevoie de mult mai multe resurse pe viitor. Deci, statele membre va trebui să aibă fiecare o contribuție obligatorie la această forță permanentă, la acest corp de uh, grăniceri, deci continuăm cu, uh, în continuare cu sistemul de contribuții voluntare, dar pe lângă acest sistem ave, avem această mare noutate, respectiv că angajutul, angajații agenției, angajuți, angajații statutari, vor putea să participe la aceste echipe care vor putea fi trimise la fața locului uh, de către agenții. Vor fi funcționari europeni care vor uh, participa ori la acțiuni de returnare, ori la acțiuni de uh, supraveghere și de control al uh, frontierelor. E marea noutate și va fi punctul de plecare pentru toate acțiunile viitoare care urmează să fie întreprinse. Aceste persoane vor fi la dispoziția agenției pe deplin. La fel și o a doua categorie, Experții detașați de către uh, statele membre pentru o perioadă mai lungă de timp vor fi la dispoziția agenției și după aceea vom mai avea o a treia categorie de angajați, experții uh, din partea statelor membre, care pot fi folosiți în operațiuni uh, comune pentru perioade mai scurte de timp atunci când e nevoie. Deci avem trei categorii de uh, angajați. În anexă uh, se explică cum va, evolua, cum va evalua Uh, alcătuirea acestui uh, corp de grăniceri de-a lungul timpului. Nu putem începe de la început cu 10.000 de persoane până în 2020. Nu uh, vom putea începe pentru că Comisia a propus anul 2020 ca anul de înființare al acestui corp de grăniceri. Aș mai sublinia însă un aspect. Există o neînțelegere legată de această nouă categorie 1 de funcționari nu au dreptul autonom de a activa pe teritoriul unui stat membru. Personalul agenției pe viitor va putea să facă parte din uh, echipele agenției care activează pe teren. Dar nu pot să meargă într-un stat membru și să înceapă să facă ceva, de exemplu returdări sau să facă verificări la frontieră sau de operațiuni de supraveghere. Vor participa la echipele respective și vor avea un uh, rol uh, identic cu cel al expertului detașat de către statul membru respectiv. Și aș mai dori să subliniez ceva, pentru că domnește o neînțelegere. Acest sistem nu afectează deloc principiul uh, răspunderii comune în ce privește gestiunea externă a frontierelor. Statele membre vor continua să fie responsabile în primă instanță uh, pentru supravegherea Uh, granițelor externe. Noi ne asigurăm însă că atunci când e nevoie de sprijinul agenției, ea va avea uh, la dispoziție mijloacele necesare pentru a reacționa. Însă echipele nu pot să meargă în statele membre și să acționeze împotriva dorinței statelor membre. Operațiunile vor necesita întotdeauna acceptarea, consimțământul și cooperarea statului membru respectiv. Deci am avut uh, un, uh, o lacună în uh, construcția regulamentului EBCG1, care este un prim motiv pentru această propunere. Și acum mă voi grăbi, voi trece în revistă celelalte aspecte și în domeniul Eurosur există o noutate, nu pe chestiunile de fond, ci unde să fie lansat. E vorba de sistemul european comun de supraveghere, după evaluarea regulamentului Eurosur, el a fost uh, uh încadrat în Poliția de Frontieră și Garda de Coastă. A fost un regulament aparte. Are un rol foarte important uh, pentru situații de urgență privind fluxurile de migrație și uh, oferă analize de risc și mecanisme de răspuns la nivel național și uh, european. Evaluarea ar fi trebuit să fie efectuată până la finele anului 2016, însă, având în vedere adoptarea EBCG 1.0, evaluarea a fost uh, amânată, dar face parte din pachetul din uh, septembrie pe care l-a prezentat Comisia și sublinează schimbările aduse regulamentului EBCG 1.0. Uh, și după cum veți putea constata, există o secțiune specială cu privire la Eurosur, uh, sistemul Eurosur, însă s-a studiat și impactul Eurosur asupra planificării uh, capabilităților, cooperarea între statele membre și așa mai departe. Deci nu facem așa un, trata, un, un transfer de tip copy-paste uh, dintr-un regulament în altul, ci se uh, studiază impactul Eurosur Uh, privind integrarea în Poliția de Frontieră și uh, Garda de Coastă la nivel european. Un al treilea motiv, în ce privește returnările, putem spune că ele nu funcționează încă optim și știți că o politică de returnări funcțională este o componentă indispensabilă al uh, unei politici de management a migrației. Și de aceea, deși rolul agenției a fost uh, sporit deja în regulamentul EBCG 1.0 în ce privește returnările, trebuie să întărim în, în continuare acest rol și în uh, diferite capitole veți vedea că există completări în ceea ce privește politica de returnări pentru a spori mandatul uh, agenției. Un alt element, în lumina evoluțiilor din ultimii doi ani, cooperarea cu țările terțe este foarte importantă pentru uh, migrația, pentru uh, gestiunea migrației și a frontierelor europene. Uniunea Europeană nu este izolată, trebuie să cooperăm cu uh, țări terțe. În EBCGG1 era posibilitatea de cooperare cu țările vecine și cu posibilitatea de a avea acțiuni pe teritoriul acestor stări terțe dacă există un acord între cele două state. Uh, există cinci uh, astfel de acorduri care sunt pe punctul de a fi finalizate cu țările din Balcanii de Vest. În propunerea noastră uh, ne referim doar la țările vecine. Agenția ar trebui să desfășoare activități pe teritoriul altor țări terțe și al mm, țărilor vecine. Și știu că este un aspect foarte delicat aici. Există și posibilitatea de a coopera cu țările terțe în domeniul returnărilor, uh, posibilități care sunt aprofundate în propunerea Comisiei. Se, iau, uh, se preiau aspecte din uh, propunerea inițială a Comisiei, care nu au făcut obiectul acordului între colegiuitori, însă veți constata că Comisia consideră că există motive întemeiate pentru a redeschide dezbaterea pe o parte din aceste aspecte pentru a uh, gestiona mai bine migrația. Aceasta este poziția Comisiei. Mai există și mă opresc uh, imediat. Mai rostesc o singură frază. Există FADO, un sistem european de, de, de schimb de informații între statele membre cu privire la documentele falsificate. Ne bazăm pe o acțiune comună din anii 90 ar trebui să fie pre, uh, integrat în tratatul de la Lisabona, nu ar trebui ca doar uh, Consiliul să gestioneze sistemul și propunem ca și agenția EBCG să devină competentă pentru uh, gestionarea acestui sistem. Ultimul motiv pentru aceste schimbări pe care le propunem, cu toate aceste schimbări care au uh, influența asupra multor prevederi uh, ale regulamentului EBCG 1.0 și care au un impact uh, important în general, Trebuie să revizuim și guvernanța agenției, pentru că unii spun că noi propunem acum un monstru cu mulți bani, cu multă răspundere. Trebuie să ne asigurăm că funcționarea agenției este suficient de controlată și că e suficient de conciliată politic pe toate aspectele importante. Deși în ce privește dispozițiile privind guvernanța, am introdus câteva schimbări. Iată, domnule președinte, Așa foarte, foarte pe scurt, v-am prezentat motivele pentru care am făcut această propunere. Am dorit să mulțumim Parlamentului pentru că a, înțeleg, a înțeles foarte clar cât de urgentă este această propunere și mulțumim pentru că l-ați uh, numit raportorul într-un termen uh, foarte strâns. Vă pot spune că din perspectiva Comisiei noi suntem gata să avem cât mai multe reuniuni câte considerați necesar la toate nivelurile pentru a vă explica propunerea, pentru a răspunde la toate întrebările pe care eurodeputații le pot avea. Deci, în orice caz, suntem pe deplin disponibili la dispoziția dumneavoastră. Și îmi cer scuze că în încheiere am așa o declarație puțin mai cu picioarele pe pământ. Uh, propunerea comisiei conține foarte multe noutăți, însă există și dispoziții care nu au fost modificate și, bineînțeles, dacă citiți propunerea comisiei, nu e evident în ce categorie cade o dispoziție, nu pentru toate. Ce vom face e ca în uh, zilele următoare să vă uh, trimitem uh, o versiune mm, modificată fără statut legal juridic, dar care vă va permite să faceți diferența între legislația actuală EBCG 1.0 și care sunt noutățile propuse de către Comisie. Iată, domnule președinte, în uh, puțin mai mult de 10 minute, ce cred că trebuia să spun despre această propunere. Bineînțeles că vă stau la dispoziție pentru eventuale întrebări. Mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult pentru această analiză clară. Uh, aproape ați respectat și cele 10 minute. Cred că este important să înțelegem situația în ansamblul ei. Am două solicitări de luarea cuvântului, doamna Metzola și domnul Niedermüller. Vă rog să-mi spuneți dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Se pare că nu. Roberta, ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc reprezentantului Comisiei pentru excelenta sa prezentare. Cred că trebuie să recunoaștem că Frontexul s-a dezvoltat bine, um, a crescut mult și acum um, trebuie să răspundă unor provocări suplimentare și asta înseamnă că trebuie să se uh, modernizeze uh, pentru a răspunde nevoilor actuale. voi face eforturi uh, pentru ca și noi la nivel legislativ uh, să ne facem treaba înainte de uh, alegeri. Calendarul este strâns, dar cred că putem să ne ținem de el. E important ca agenția să poată să-și asigure misiunea pentru a păzi bine granițele externe ale UE. Trebuie să o facem într-un proces scurt pentru ca agenția să funcționeze cu noile sale, în noile sale funcții până înainte de 2020. Cred că este o oportunitate pe care nu ne putem permite să o pierdem, pentru că nimeni nu dorește o agenție care nu funcționează. Dorim o agenție care poate să se achite de sarcinile și responsabilitățile sale suplimentare. Cred că Comisia a făcut o propunere foarte bună. Putem să ne bazăm pe ceea ce s-a, bazat, s-a propus Comisia pentru a multăți textul și să ne asigurăm că el va funcționa nu doar pe hârtie, ci și pe teren, la granițele externe ale UE. Sporirea eficacității agenției este crucială, dar trebuie să respectăm și competențele și responsabilitățile statelor membre în același timp. Nu vom propune schimbări de competențe sau transferări de competențe spre Uniunea Europeană, pentru că obligațiile statelor membre, conform legislației internaționale, um, cum ar fi uh, conform Convenției Legii Mării sau pentru siguranța pe mare, nu se vor schimba. Principala propunere care a fost cea mai comentată este crearea uh, unui uh, corp de intervenție de uh, polițiști de frontieră de 10.000 de oameni. Uh, de ce s-ar baza agenția, mai ales pe statele membre, uh, pentru a avea personalul de care e nevoie pentru a ajuta statele membre? Ei bine, Uh, vom examina acest număr ca să vedem că această cifră, acest corp permanent de 10.000 de polițiști este o cifră realistă care răspunde nevoilor agenției. Nu vorbim despre stav operațional care uh, va um, fi desfășurat în același timp. Trebuie să analizăm și din cine va fi compus acest corp permanent Uh, va fi uh, personal detașat pe termen scurt și lung uh, și vor exista resurse pentru ca aceștia să fie înlocuiți în țările lor de origine. N-ar fi mai bine să finanțăm agenția ca să-și formeze propriul staff și statele membre să păstreze stafful respectiv. Vom vedea nu e vorba doar de um, polițiști suplimentari. Uh, agenția are nevoie de propriul său uh, echipament tehnic pentru a se asigura că misiunile pot fi finanțate imediat, fără întârzieri. Și pentru asta e nevoie de mai multă finanțare, um, pentru că sarcinile și responsabilitățile suplimentare trebuie să fie um, completate cu bugetul necesar. Astăzi, agenția poate să hotărască să-și cumpere propriul echipament tehnic și putea să o facă încă din 2011, dar acest lucru nu se poate întâmpla în mod realist pentru că agenția nu a primit niciodată resursele financiare pentru asta. Un alt element important al propunerii este faptul că se concentrează pe returnări. Avem nevoie eh, să crească cifrele uh, Uh, returnărilor. Trebuie să fie protejați cei care au nevoie de protecție, dar trebuie să facem mai mult pentru a returna pe cei care nu au dreptul la această protecție. Rapid. Și agenția poate avea un rol crucial uh, în a rezolva acest lucru. În propriul meu stat membru, stat mic, care nu are prezență diplomatică în toate țările de origine unde, de unde vin migranții care trebuie returnați. O astfel de agenție poate să ajută state membre ca Malta um, să proceseze documentele pentru a returna uh, pe cetățenii țărilor terțe care nu mai respectă uh, condițiile de reședință în Uniunea Europeană. Statele membre vor fi singurele care vor lua deciziile de returnare, însă agenția trebuie să faciliteze procesul luării acestor decizii. Toate aceste sarcini suplimentare uh, trebuie să fie asigurate respectând drepturile fundamentale. Agenția a arătat deja că aceasta este o prioritate a sa. Am consolidat uh, Uh, biroul uh, agenției privind drepturile fundamentale și Ska Keller și cu mine aici la Parlament am insistat enorm de mult pentru ca agenția să aibă un mecanism de plângeri care a fost inclus uh, în propunerea comisiei deja acum 2 ani. Sunt sigură că agenția poate fi una eficace, dar poate în același timp să rezolve, să respecte drepturile fundamentale. Se pot spune multe despre acest dosar. Uh, Ehm, și aș dori să mai adaug încă câteva elemente foarte importante, chiar dacă îmi ehm, faceți semn că vorbesc cam mult. Incorporarea Eurosur în agenție este o evoluție pozitivă. Statele membre vor avea centre na- naționale de coordonare pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor puse în comun. Agenția trebuie să coopereze cu țări terțe pentru a sprijini în gestionarea frontierelor în migrație și returnări și, în fine, trebuie să găsim modalități de a face agenția un loc, un loc interesant pentru noi angajați. Știm că agenția are dificultăți în a recruta și recrutarea trebuie să fie flexibilă pentru a răspunde nevoilor agenției și să ne asigurăm că nu se fac discriminări um, în comparație cu staful altor agenții UE. În încheiere, mulțumesc Comisiei pentru această propunere. Prima reuniune a raportorilor din umbră începe peste câteva minute. Voi colabora cu toți raportorii din umbră din celelalte grupuri politice pentru a asigura că procesul se va încheia în mod eficient și rapid. Mulțumesc, Roberta. Peter Niedelmüller. Mulțumesc. Mulțumesc Comisiei pentru prezentare și mulțumesc și um, doamnei raportoare pentru această introducere foarte mm, interesantă. Nu voi intra în detalii, voi atrage doar atenția asupra faptului că pe 28 iunie 2016 Parlamentul și Consiliul au încheiat un acord privind uh, Agenția pentru Protecția Frontierelor și uh, noul regulament a intrat în vigoare în 2016. Acei doi colegiuitori uh, au fost felicitați pentru modul în care au acționat rapid și ne-am bucurat cu toții de noul mandat al Frontexului. Și iată, acum se face o nouă propunere de extindere a mandatului Frontexului. Am înțeles um, că este o interpretare Frontex 2.0. Trebuie să spun că noi nu suntem un iPhone, însă iPhone-ul meu funcționează foarte bine și dacă nu este uh, tot timpul upgradat. Am impresia că această propunere, această contribuție a Comisiei uh, la reuniunilor liderilor politice de la Salzburg este doar o concesie uh, pentru statele membre care nu doresc uh, compromisuri. A scăzut numărul traversărilor ilegale ale frontierelor, precum și numărul cererilor de azil Conform datelor de la Eurostat, EASO și Frontex, Comisia nu a propus să modifice regulamentul actual, ci a propus un regulament nou. Deci mă mir și nu înțeleg de ce e nevoie să reformăm din nou Frontexul și n-am înțeles de ce ne-am chinuit atât în 2016. Comisia își reciclează unele dintre propriile idei din propunerea precedentă, cum ar fi să permită agenției să facă returnări din țări terțe înspre țări, uh, alte țări și colegiuitorii au hotărât să nu sprijine această propunere în 2016, dar ideea revine, noua propunere. Propunerile comi, propunerea comisiei cu un corp permanent de 10.000 de polițiști. Uh, mă întreb de unde vine acest număr. Nu s-a făcut o evaluare de impact înainte de a se propune acest regulament, dar am impresia că trebuie să ne obișnuim că nu se fac așa ceva, pentru că nu s-a făcut nici pentru regulamentul precedent. Mai adaug că Frontexul a avut un mandat extins încă din 2016, iar EASO are sarcini care depășesc mandatul de ani de zile, dar unele agenții beneficiază de criza migrației, altele nu în general, și aceasta este ultima mea frază, sunt foarte sceptic în legătură cu această propunere și mai ales în legătură cu modul în care se face această propunere. Nu văd de ce modificarea sau înlocuirea din nou a regulamentului va duce o valoare adăugată. Mulțumesc. Urmează domnul Gerard Dupré. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi Aș dori să vă transmit scuzele raportoarei noastre din umbră, Natalie Greensbeck, care nu poate fi prezentă astăzi la ședința comisiei noastre și, dacă bine am înțeles, nu va putea participa nici la prima reuniune a raportorilor din umbră care urmează acum imediat după această ședință. Voi, face, voi transmite câteva observații um, și preocupări. Mi-aduc aminte că în 2006 sau în 2007 aveam un program care se numea Rabbit. Eu am fost raportor pentru Rabbit pentru organizarea, uh, pentru posibilitatea statelor membre de a detașa uh, persoane care asigurau paza de frontieră în altă parte. Am pledat pentru o rezervă operațională permanentă, dar Comisia nu a, durut, nu, nu a dorit și statele membre erau împotrivă. Văd că lucrurile au evoluat. Uh, se pare în direcția cea bună. Am patru întrebări acum. Mai întâi, mă preocupă statutul acestor agenți. Am impresia că există multe statute diferi, statuturi diferite. Vor exista agenți naționali, cele trei categorii. Uh, cum vor coabita în timp persoane cu statuturi atât de diferită. Uh, deci agenți naționali cu agenți detașați, oameni mai bine plătiți, mai puțin bine plătiți. Um, există un model la comisie. Uh, e sigură comisia că acest format va putea um, rezista în timp? Este o problemă reală pe care n-am examinat-o încă suficient, dar aș dori să o examinăm. Apoi, în legătură cu returnările, aș dori să înțeleg ce e nou în ceea ce spuneți în legătură cu returnările. Uh, există competențe cu adevărat noi sau e doar posibilitatea de a mobiliza personal suplimentar? Există uh, o creștere a competențelor, pentru că, deocamdată, din cifrele pe care le-am văzut eu, între 2017 și, 2016 și 2017, numărul returnărilor a scăzut, dacă cifrele sunt corecte. Uh, apoi, în ceea ce privește cooperarea cu țările terțe, bineînțeles, trebuie să ne bucurăm de faptul că cooperarea se, um, se face în condițiile unui acord cu țările terțe respectivă. Am înțeles că negociați acorduri cu țările din Balcanii Occidentali. Dar, deocamdată, în ceea ce privește fluxurile migratorii, din câte știu eu, ele vin mai ales din sud. N-ar fi mai bine să începeți cu țările din sud? Pentru că acolo sunt nevoile cele mai mari. În ceea ce privește lisabonizarea, puteți să-mi spuneți ce numiți lisabonizarea, ce înseamnă asta la nivel operațional. În fine, în ceea ce privește guvernanța agenției, nu am prea înțeles modelul, dar mm, recunosc că, nefiind raportor din umbră, nu am studiat dosarul uh, în uh, detaliu. Thank you very much and... Vă mulțumesc foarte mult. S-au pus mai multe întrebări comisiei. Am ajuns la sfârșitul uh, acestei dezbateri, dar, domnule de Kaiser, vă dau cuvântul două minute pentru a răspunde. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi doresc să mulțumesc raportoarei pentru evaluarea sa în general pozitivă în legătură cu propunerea comisiei. Este un început bun, aș spune. Iar în legătură cu diversele aspecte menționate, aș dori să subliniez un lucru din partea Comisiei. Respectarea drepturilor fundamentale și obligațiilor internaționale, inclusiv uh, principiul uh, uh, nereturnării de la frontieră. Am spus-o uh, că Parlamentul a cerut ca respectarea drepturilor fundamentale să fie în fiecare articol al propunerii, am spus în glumă. Bineînțeles, nu asta s-a făcut, dar există uh, peste tot în text condițiile necesare pentru respectarea drepturilor fundamentale. Vă rog, citiți cu atenție propunerile Comisiei. Am păstrat în întregime aceste condiții. Nu am încercat să revenim, să dăm înapoi, nu. Uh, Comisia este de acord cu Parlamentul, trebuie să se respecte drepturile fundamentale 100% în toată activitatea agenției, inclusiv în activitățile sale operaționale din țări terțe. Deci acesta este un aspect important. Dacă Parlamentul dorește mai multe astfel de condiții? Putem, vă ascultăm cu plăcere. Domnul Niedermüller are o abordare mai critică, aș spune, are dubii dacă e nevoie, că avem nevoie uh, de un nou regulament. Eu cred că nimeni nu poate să conteste faptul că e nevoie de schimbare. Mai întâi, pentru că mecanismul actual privind resursele umane care sunt la dispoziția agenției nu funcționează în practică. Sistemul detașării voluntare nu funcționează. Deci, tot sprijinul pe care trebuie să, să, să tot, tot ce putea să facă agenția, nu poate de fapt să facă la nivel operațional și e inacceptabil acest lucru. Am creat acum un sistem cu cele trei categorii care poate e confuz, dar uh, pot să vă explic toate detaliile, modului în care, cum putem garanta că agenția va avea întotdeauna la dispoziție acești 10.000 de agenți. Deci avem nevoie de ei. Trebuie să schimbăm regulamentul în legătură cu Eurosur și evaluarea sa. Și nu poți să lași uh, mecanismul de returnare într-un regulament separat. Și în principiu, și, și practic, de aceea am propus reformarea. Deci să avem un regulament unic uh, care să înlocuiască, să se reformeze cele două regulamente precedente. Și când vine vorba de returnări, sunt schimbări în text. O reformare duce, înseamnă o formatare foarte specifică a propunerii comisiei și ați primit o propunere între 400 și 450 de pagini cu toate prevederile existente care ar fi găsit în alt loc și practic formatul nu ar fi fost practic deloc deci, din acest motiv, facem o nouă propunere. Dar, în legătură cu multe aspecte, pur și simplu copiem prevederile existente. Nu inventăm roata din toate punctele de vedere din uh, regulamentele precedente. Am spus că Comisia repune, uh, preabordează lucruri decise de colegiuitori uh, Uh, acum 2 ani, cum ar fi returnările din țări terțe spre alte țări. Noi considerăm că, având în vedere situația geopolitică actuală, trebuie să putem să sprijinim prin interiorul agenției aceste returnări. Nu spunem că Parlamentul trebuie uh, să accepte pur și simplu această propunere, dar nu pentru că colegiuitorii au eliminat această prevedere din propunere acum 2 ani, înseamnă că nu mai o punem în discuție. Comisia va explica motivele pentru care redeschidem această discuție și apoi Parlamentul va vedea dacă acceptă că motivele sunt suficiente pentru a schimba poziția sau nu. Rămâne la poziția din 2016, refuză în continuare uh, sprijinul agenției pentru returnări din țări terțe în alte țări. Rămâne la latitudinea dumneavoastră, dar haideți să avem o discuție, să discutăm motivele și să vedem apoi dacă se justifică modificarea regulamentului din acest punct de vedere sau nu. Domnul Deprea a menționat și alte întrebări, aș putea să intru în detalii, dar am două minute doar la dispoziție și informațiile, explicațiile pe care aș avea nevoie să le dau sunt foarte tehnice, dar pot să o fac la nivel bilateral în discuțiile din următoarele zile și săptămâni. Mulțumesc, domnule președinte! Vă mulțumesc pentru prezență. Raportorii vor începe, vor avea prima ședință imediat acum, dar acum noi trecem la următorul punct de pe ordinea de zi. E vorba de punctul 3, raportul Eurojust privind finanțarea terorismului. Prezentarea va fi susținută de domnul Lennert, membru național din partea Luxemburgului la Eurojust. You to next Yeah. Fine.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 în raportul Eurojust privind finanțarea terorismului. Asemenea, rapoarte au fost publicate și în anii trecuți în ce privește situații, spețe și instrumente uh, juridice. Îi voi da cuvântul domnului Leonard, uh, membru național al Luxemburgului în Eurojust. A avut amabilitatea să vină astăzi în mijlocul nostru și este dispus și să răspundă la întrebări din partea uh, membrilor. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, stimați membrii Parlamentului, doamnelor și domnilor. Am fost rugate către colegiul Eurojust să vă prezint pe scurt uh, concluziile ultimului raport privind finanțarea terorismului. De fapt, uh, raportul a fost uh, alcătuit cu aproximativ șase luni în urmă. Scopul principal al acestui raport este să explicăm ce întreprindem noi în domeniul uh, depistării terorism, eh, finanțării terorismului. Nu eh, veți găsi în raport eh, și elemente legate de riscurile existente în acest domeniu, nici nu am dispus de informații din acest punct de vedere pentru a vă putea oferi o imagine, chiar dacă mulți oameni doresc să afle aceste amănunte. Dar noi dorim să dăm o mână de ajutor statelor membre să coopereze pentru a-și îndeplini sarcinile. Nu este o sarcină ușoară, pentru că tot ceea ce este legat de terorism este o elemente de, mai sensibile, de confidențialitate a activității organelor de ordine, ale activității polițienești. Dar sper ca din prezentare să puteți înțelege că am reușit să colaborăm, am reușit să dăm o mână de ajutor și de fapt, și raportul este adresat colegilor noștri de acasă, care pot să înțeleagă că acum dispunem de experiența acumulată de-a lungul ultimilor ani pentru a putea să le acordăm asistență în ce privește finanțarea terorismului. Sigur că uh, există aici uh, o activitate și în ce privește uh, combatanții străini în zonele de conflict. De asemenea, am avut puncte de contact uh, cu state terțe. Este o chestiune complicată pentru că um, aici uh, intervin și aspecte de real politic. Nu poți garanta cooperarea în acest domeniu, dar încercăm să ne implicăm, să asistăm colegii după uh, toată, toate puterile noastre. Veți uh, înțelege uh, cum am acționat atunci când ni s-au adresat scrisori de asistență, pentru că noi toți activăm în Haga, din punct de vedere juridic și în baza experienței uh, dispunem de expertiză și sigur că în felul acesta putem să îi ajutăm pe colegi să-și facă datoria și să-i aducă în fața instanței pe cei uh, care comit uh, infracțiuni de acest tip. Sigur că uh, există alte tipuri de implicări decât în cazul unor crime sau uh, al uh, altor tipuri de infracțiune. Dar și în acest domeniu al terorismului s-a ajuns la atrocități ca cele pe care le-am uh, întâlnit și la Bruxelles. Deci, sigur, echipele care lucrează la investigarea acestei activități desfășoară o activitate specifică, trebuie să ne bazăm pe încredere. Din nefericire, evenimentele de la uh, Paris, de la Bruxelles, uh, uh, au solicitat uh, asemenea încredere din partea colegilor în ce privește și uh, competențele pe care noi le-am desfășurat. Încrederea este necesară și pentru a obține informații din partea uh, surselor. Să putem contacta persoanele uh, care uh, să ne ajute prin uh, informațiile pe care le dețin. Sigur că trebuie să discuți și strategii de conlucrare și întâlnirea față în față este unul din instrumentele de care dispunem noi pentru că um, noi uh, trebuie să conlucrăm cu uh, procurori din Franța, din uh, Belgia, din Luxemburg, um, câteodată recurgând și la interpretare, dar prin contacte directe. Sigur, există uh, și uh, această apropiere cu Europolul pe care o avem. De multe ori beneficiem și de expertiza colegilor de la Europol. Am menționat însă și conlucrarea cu state terțe, conlucrăm cu Statele Unite. Există însă și alte puncte de contact și, bineînțeles, că acordăm și o asistență financiară, pentru că uh, la război ca la război și dacă dispui de posibilitățile de a facilita întâlnirile, inclusiv eventual prin finanțarea și plata interpretării și a deplasării, o facem. Deci, asta ar fi de spus în legătură cu prima parte. În partea a doua uh, prezentăm câteva uh, spețe pentru a ilustra uh, modul în care am operat. Este vorba de diverse grupuri de, la Uh, PKK, la ISIL uh, sau cum se numesc uh, grupurile teroriste, Al-Shabaab, alte grupuri. Iar sigur că trebuie să vedem dacă finanțarea are o legătură cu actele comise sau nu și cât Câteodată e vorba de sume mici, 250 de uh, lire sterline, de pildă. Poate fi o sumă care se uh, utilizează. Uh, nu e vorba de sume spectaculoase ca atare și nici nu sunt cazuri spectaculoase de evaziune fiscală care să poată să fie urmărite. Sigur că uh, nici uh, nu putem vorbi de fapt despre depistarea vârfului icebergului, ci doar a unui foarte mic segment din iceberg, dar uh, noi uh, trebuie să demonstrăm prin reușita cazurilor în care ne-am implicat că dispunem de cunoștințele necesare, dispunem de instrumentele necesare, iar în ultima parte um, prezentăm aspectele juridice dar acesta ar fi o scurtă prezentare, dar sunt dispus să răspund la întrebările dumneavoastră. Mulțumesc foarte mult, spune președintele. Există întrebări din partea membrilor? Dorește poate și comisia să ia cuvântul? Se pare că nu e cazul. Da, a fost o prezentare foarte succintă dar asta nu înseamnă că activitatea dumneavoastră nu este una foarte importantă. Trebuie să vă exprimăm recunoștința noastră și pentru uh, reușitele pe care le-ați obținut și uh, dacă nu ați desfășura această activitate, cu siguranță că lucrurile s-ar prezenta uh, într-o lumină mai sumbră. Deci, neavând întrebări, vă mulțumim pentru prezentare. Și în acest caz, până la ora 16.30 uh, întrerupem ședința noastră, după aceea o reluăm discutând punctul 4. Colleagues, we can, we can start. Stimați colegi, putem începe? Vă mulțumesc că ați revenit. Am așteptat puțin să vină și raportorul și raportorii din umbră sau cei care îi înlocuiesc. Uh, am ajuns la punctul 4 de pe ordinea de zi, norme de facilitare a utilizării informațiilor financiare și de alt tip în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a anumitor infracțiuni. Iar astăzi avem prezentarea proiectului de raport prevăzută și voi da cuvântul raportorului, domnul Radev, dar care este înlocuit de către domnul Dengels. Mulțumesc, domnule președinte. Am plăcerea de a-l înlocui pe domnul Radev, care nu poate să participe astăzi la această întâlnire și voi da citire documentului pe care mi l-a propus. Cu diferite ocazii, membrii Parlamentului European au insistat asupra necesității de a schimba informații în ce privește anumite infracțiuni severe, cum ar fi terorismul sau spălarea de bani, pentru că lipsa de informații uh, nu permite efectuarea unor investigații care să prevină um, actele teroriste sau să le stopeze. Iar uh, pentru că informațiile uh, sunt deficitare sau nu vin la timp, uh, nu permit aceste acțiuni. Inclusiv este vorba despre informații din partea băncilor este nevoie să existe acces la datele relevante eh, partea autorităților bancare. Propunerea de asemenea facilitează cooperarea între unitățile de investigații în acest domeniu și unitățile financiare ale eh, Europol. Sigur că trebuie să existe eh, anumite tipuri de informații care să poată fi schimbate. Raportorul salută propunerea Comisiei Europene și uh, consideră că este o prioritate ca aceste informații să poată fi schimbate la timp pentru a putea contracara infracțiuni cum sunt uh, terorismul, uh, spălarea de bani, alte activități de acest gen. Trebuie ca autoritățile competente să poată să acționeze pentru a contracara aceste infracțiuni în baza directivei privind spălarea de bani. Schimbul de informații între unitățile de investigații financiare și autoritățile competente trebuie să fie consolidat. De asemenea, sigur că trebuie să existe o conlucrare între diversele uh, Uh, structuri de investigații financiare, unitățile care funcționează în baza unor formule diferite între statele membre, dar trebuie ca autoritățile competente sau unitățile uh, naționale Europol să poată să se implice în schimbul de informații. Altfel, sigur că uh, impactul asupra investigațiilor ar fi negativ sau uh, disproporțional față de interesele unor uh, persoane juridice. Termenul uh, limită pentru schimbul de informații trebuie să fie um, modificat, prelungit, pentru a putea obține um, răspunsuri competente. Din acest punct de vedere, legislația trebuie să fie îmbunătățită. Acesta este documentul pe care domnul Radev uh, l-a pregătit și uh, comentariile colegilor îi uh, le voi transmite, bineînțeles. Domnul Radev așteaptă cu interes conlucrarea cu raportorii din umbră, iar termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 19 octombrie. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Din partea doamnei Caterina Chinicii, va vorbi uh, doamna Miriam Dali. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi cer scuze numele doamnei Chinici că nu poate să participe. Are alte obligații în Italia, dar dorește să mulțumească raportorului pentru uh, documentul excelent uh, prezentat și apreciază ideile care sunt introduse în text. Majoritatea colegilor este într- un totul de acord cu obiectivele pe care raportorul și le propune pentru un schimb de informații facilitat și mai rapid între unitățile uh, de inteligență financiară pe plan național și și Europol. Având în vedere eh, diversele tipuri de infracțiuni, este important să existe și acces la conturile bancare ale indivizilor care sunt suspecți eh, de a fi comis infracțiuni severe. Doamna eh, Chinici, sigur, dorește să se găsească echilibrul adecvat între interesele indivizilor și instituții pentru ca investigația să poată să se deruleze mai eficient. Doamna Chinici apreciază faptul că raportorul a introdus unele prevederi pentru a garanta uh, independența activității unităților de investigații financiare. Doamna Chinici dorește să înainteze amendamente uh, pentru a uh, proteja accesul la date referitoare la persoane, pentru că ar fi fundamental să existe o pregătire adecvată a personalului care operează cu date confidențiale. Doamna Chinici, de asemenea, va face propunere în legătură cu eh, termenul în interiorul căruia unitățile de investigație vor trebui să furnizeze răspunsuri. Doamna Chinici dorește ca directiva privind spălarea banilor să fie implementată și respectată întru totul și că um, motivul pentru care Europolul solicită informații din partea unităților de investigație financiară națională să uh, poată fi îmbunătățit. În cadrul schimbului de informații cu Europol este necesar să existe o bună coordonare cu autoritățile naționale care răspund de garantarea securității uh, publice, astfel încât uh, informații confidențiale să nu uh, transpire. Este important ca schimbul de informații să fie extins, uh, fără să se creeze piedici birocratice pentru investigatorii naționali. Nu în ultimul rând, doamna Chinici dorește ca definițiile privind tipurile de infracțiuni în legătură cu care Europol solicită informații să fie mai precise. Mulțumesc! Helga Stevens este următorul raportor din umbră. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, stimați colegi. Doresc să mulțumesc raportorului pentru proiectul de raport pe marginea acestui subiect foarte important. La prima vedere, consider că acest raport este bine echilibrat, având în vedere realitățile cu care ne confruntăm astăzi. Grupurile teroriste acționează în multe state membre și în afara Uniunii Europene, folosesc tehnologie modernă pentru transferul de bani între diverse conturi bancare și într-o manieră foarte rapidă. În cadrul combaterii crimei organizate, unitățile naționale de investigație joacă un rol deosebit de important. Eu cred că nu trebuie să uh, afectăm independența și autonomia acestor unități financiare, pentru că trebuie să păstreze capacitatea de a acționa liber, să ia decizii autonome, în, uh, inclusiv în transferul de informații specifice. În plus, eu cred că în cadrul uh, cooperării dintre aceste unități, sigur că anumite solicitări derogări financiare trebuie să fie furnizate. Iar în ce privește cooperarea între Europol și unitățile naționale este necesară fără să fie afectată însă activitatea autonomă a unităților. În acest sens, voi uh, conlucra cu raportorul. Doamna Eva Jolie. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori, în primul rând, uh, să salut uh, acest proiect pentru că reflectă foarte bine linia grupului nostru în ce privește schimbul de informații pentru combaterea terorismului și a uh, criminalității organizate. Propunerea uh, vizează schimbul de informații la nivel național, la nivel european, schimbul de date se face prin intermediul rețelei Europol. Noi credem că această directivă ar fi momentul uh, să stabilim aceste celule uh, europene și noi ar trebui să uh, transformăm rețeaua acestor celule de schimb de informații într-o rețea mai ambițioasă, cu mai multe resurse pentru a coordona mai bine schimbul de informații între aceste celule de uh, informații financiare. Nu cred că aceste celule ar trebui să primească Uh, mesaje suspecte, ci din contră că ar trebui să fie un organ de coordonare mai bună. E o problemă legată de protecția datelor în această propunere. Mai multe articole din uh, propunere permit uh, procesarea și tratarea datelor sensibile cu privire la mm, viziuni religioase, la rasă, la orientare sexuală în anumite circunstanțe. Noi nu ne dorim un lex specialis, astfel care să se uh, îndepărteze de regulamentul general uh, privind protecția datelor. Directiva 2016-680 ne pune la dispoziție uh, cadrul general pentru tratarea datelor sensibile, iar această propunere ar trebui să refere la uh, acest regulament. Salut uh, schimbările din proiectul de raport uh, care merg în această uh, direcție în ceea ce privește noua obligație pentru aceste celule de uh, date financiare de a uh, cere schimbul de informații. Cred că trebuie să avem o uh, dezbatere sinceră și onestă. Ar trebui ca schimbul de informații să se facă cât mai repede între aceste celule și autoritățile competente, fără a periclita funcționarea acestor celule și independența lor. Mai multe uh, celule de date financiare nu sunt pentru această uh, obligație pentru că s-ar putea ca independența lor să fie subminată. Dar am putea să găsim o soluție alternativă, respectiv să obligăm aceste celule de date financiare să uh, își justifice refuzul și nu să le uh, obligăm să facă schimburi de informații în toate situațiile, dar în orice caz trebuie să evaluăm toate opțiunile cu mare prudență. Aștept până răbdare dezbaterea, continuarea dezbaterii pe marginea acestei propuneri pentru a găsi soluția cea mai bună pentru a îmbunătăți uh, combaterea uh, finanțării terorismului. Mulțumesc. Domnul Gerard Depre, care îl înlocuiește pe colegul uh, Mortersen din partea, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Vă spun că domnul Peterson uh, nu poate participa la ședința noastră, din păcate nu ne poate onora cu prezența și cere scuze. El își dorește în primul rând să mulțumească raportorului pentru munca depusă și uh, se declară mulțumit în legătură cu faptul că conflictul de competențe între comisii a fost uh, soluționat și deci că poate începe munca pe chestiunile de fond ale acestui raport. Subliniază de asemenea că folosirea datelor financiare a informațiilor financiare pentru a combate această formă specifică de criminalitate este foarte importantă și că trebuie să ne asigurăm că schimbul de informații și cooperarea dintre statele membre sunt înlesnite cu respectarea deplină a uh, protecției datelor personale. Însă, uh, raportorul nostru își dorește ca data pentru depunerea amendamentelor să fie uh, amânată, termenul este prea strâns și ar dori ca acest termen să fie puțin amânat. Iată, v-am transmis uh, contribuția raportorului nostru. Mulțumesc! Nu știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul? Se pare că nu. Atunci aș dori să dau cuvântul uh, reprezentantului comisiei. Nu știu dacă dorește cineva să intervină, da? Vă rog. Mulțumesc, mă numesc Ute Stiegel. Eu reprezint Digi Home. Sunt, uh, am cooperat cu colegii de la Digi Justice, care sunt cei prezenți în sală. Aș dori în primul rând să mulțumesc Parlamentului European și să vă mulțumesc uh, și dumneavoastră Comisiei Libe pentru faptul că acest uh, dosar uh, progresează repede. Am făcut această propunere în aprilie, anul curent. Obiectivul nostru era să adoptăm acest dosar înainte de alegerile europene de anul viitor și sper să putem să putem respecta acest termen. având în vedere calendarul propus de dumneavoastră. Aș dori să vă spun că mă bucur de sprijinul manifestat uh, de către Comisia dumneavoastră pentru această propunere, directul acces pentru autoritățile de respectare a legii la uh, băncile de date uh, centralizate registrele sunt uh, foarte importante pentru uh, autoritățile de uh, respectare a legii și accesul nelesnit la, neîngrădit la aceste registre este foarte important și mă bucur că deocamdată nu au fost depuse amendamente cu privire la această dispoziție. Aș dori să spun și eu câteva cuvinte. Mă numesc Despina Vasiliavo. Eu reprezint unitatea respectivă de la DigiJustic Justice, eu mă ocup de partea 3 din propunere, care se referă mai ales la aceste celule de informații financiare și s-a vorbit destul de mult astăzi despre aceste celule. Aș dori să vă spun că directiva de combatere a spălării banilor, banilor acoperă deja foarte amplu schimbul de informații între aceste celule și autoritățile uh, de respectare a legii dar și relația dintre aceste celule. Ce facem prin această propunere pe care am uh, depus-o e să încercăm să sporim această cooperare și uh, din contribuțiile tuturor care au luat cuvântul mi-am dat seama că sprijiniți această uh, cooperare sporită între aceste celule de date financiare și autoritățile de respectare a legii. Însă, analizând proiectul de raport, trebuie să vă spun că uh, există și aspecte care mă uh, îngrijorează pentru că obligația de cooperare a fost uh, ștearsă și a fost înlocuită cu formularea a permite schimbul. Schimburile sunt posibile astăzi cu directiva privind combaterea spălării banilor și deci preocuparea mea este că prin amendamentele pe care le studiem astăzi nu am spori această cooperare între aceste autorități, uh, ci am avea același tip de schimburi pe, precum uh, cel din prezent. Mulți au vorbit despre uh, independența și autonomia acestor unități de informații financiare. Suntem uh, primii care sprijinim aceste aspecte, dar atunci când vorbim despre autonomie și independență, trebuie să vedem ce acoperă acești, aceste concepte. Pentru noi înseamnă independență politică, uh, de parte de orice fel de tip de ingerință, uh, dar pentru noi independența și autonomia nu înseamnă că trebuie să refuze schimbul de informații cu alte autorități guvernamentale pentru a combate criminalitatea. Pentru noi, nu asta înseamnă independența. Aș dori și să mai spun că am uh, venit cu această propunere pentru a răspunde uh, unei serii mari de uh, solicitări din partea Parlamentului European în legătură cu cooperarea între aceste unități de informații financiare și uh, autoritățile respective. În raportul uh, privind scandalul Panama și în recomandări există astfel de dispoziții avem și raportul Lenartes care a fost uh, uh, adoptat. E vorba de raportul uh, cu privire la finanțarea terorismului și a mai existat și un raport de la conferința de la Paris care a avut loc în aprilie anul curent, care a solicitat mai multă cooperare între unitățile de inteligență financiare și autoritățile de respectare a legii. Și asta credeam noi că facem prin propunerea noastră și m-a bucurat că există un angajament politic, politic real din partea dumneavoastră, dar ca să trecem de la vorbe la fracte, fapte trebuie să avem și uh, legi și deci nu putem face acest lucru decât prin uh, schimbul obligatoriu de informații, sigur, cu anumite excepții pe care le putem discuta, dar obligația de a coopera trebuie să fie obligatorie și să nu fie doar uh, înlesnită. Așteptăm cu nerăbdare amendamentele din partea raportorilor din umbră și sperăm să cooperăm uh, cooperarea cu dumneavoastră și mulțumesc pentru că ne-ați acordat cuvântul. Nu a mai cerut nimeni cuvântul din partea colegilor. Aș dori să vă mai spun ce ne-a spus și raportorul, având în vedere importanța dosarului. E foarte important să ne mișcăm cât mai repede pentru a finaliza uh, dosarul înainte de finele mandatului. Și acesta este motivul pentru care raportorul a propus un termen limită uh, foarte strâns. mai, mai strâns decât uh, prevăzut inițial. E vorba de uh, uh, ziua de 19 octombrie la ora 17. Și doream să vă reamintesc că e o decizie foarte importantă luată de către raportor. Deci termenul pentru amendamente 19 octombrie la ora 17. Mulțumim! Am uh, parcurs și acest punct de pe de zi și deci mai avem acum ceva timp la dispoziție. Președintele a sosit. Putem să începem mai târziu voturile.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 Uh, dear colleagues, um... Dragi colegi, începem votul într-un minut. Aș dori să verific dacă supleanții au cartelele de vot cu ei. Colegii care nu sunt obișnuiți cu voturile de la LIBE. Deci aș dori să îi rog pe coordonator și pe uh, colaborator să se asigure că toată lumea are cartela de vot. Deci la 17 și 15 începul, începem votul. Dear colleagues, we're missing... Dragi colegi, ne lipsesc uh, colegi uh, pentru vot, deci aștept până când uh, vine toată lumea pentru că e un vot foarte delicat, e vorba de colegi uh, din mai multe grupuri, deci mai așteptăm puțin. Vă rog să mai aveți câteva minute răbdare. Cornelia, do you have a point? Cornelia, dorești uh, o solicitare de respectare a regulamentului? Nu am cu mine cartela de vot. Avem nevoie, deci o să ridic mâna. Nu știu dacă nu poți trimite pe cineva să-ți aducă cartela de la etajul 3. Poate cineva de la grupul GUE să aducă cartela de vot a doamnei Ernst? Mai facem o mică pauză, îi așteptăm pe colegi să sosească. Avem nevoie de uh, cartele de vot de această dată. Can I just, um, colleagues, just let me make a check. Aș dori să facem o mică verificare, să vedem uh, dacă toți cei prezenți au cartelele de vot, inclusiv cei care nu sunt membri libe, ci sunt uh, uh, supleanți. Deci doamna Ernst nu are cartela, dar uh, o să-și facă rost de ea între timp. N-aș dori să numărăm voturi care nu sunt făcute electronic. Da? Deci o să sosească și cartela. O să ajungem la un acord. Eu nu am cartela cu mine și colegul o să-mi aducă cartela în această sală, dar până sau între timp o să ridic mâna. Nici o problemă, uh, doamnă Ernst. O să încercăm să facem rost de cartela dumneavoastră și uh, putem începe votul înainte să sosească cartela. Deci dacă toată lumea e de acord, putem să uh, socotim și votul doamnei Ernst. Verific dacă mai e cineva în situația asta, se pare că nu. Bine, iată ce voi face. Mai așteptăm încă câteva clipe, pentru că știu că sunt colegi care sosesc de la mai multe grupuri politice și dacă sunteți de acord cu decizia mea, îi așteptăm pe colegii care mai trebuie să sosească. Yes. It's not just one group, it's more than one. Vorba doar de un grup, sunt mai multe grupuri implicate, deci vă rog încă o dată să mai aveți puțin tică răbdare pentru că nu avem decât un vot. Yeah, um, can I speak to someone from the GUE group? Aș putea să mă adresez unui coleg de la grupul uh, GUE, în privat, dacă se poate. Pentru că e în interesul tuturor, pentru că dacă nu, uh, votul nu va reflecta realitatea. Iată, au sosit uh, cartelele. Mai lipsește vreo cartelă? Sosește? Nu vreau să pun pe nimeni într-o situație străjenitoare, dar mi-aș dori să avem un vot pe deplin electronic. I'm just going to quickly turn to our coordinators, just check everyone. Mă uit la coordonatori, putem începe, toată lumea a sosit. Grupul ALDE. Cine e coordonator pentru uh, grupul ALDE astăzi? Cine le înlocuiește? Sofie? îl înlocuiești pe coordonator. Gerard, tu ești coordonatorul. E în regulă? Ești mulțumit din partea grupului ALDE? Toată lumea e prezentă? Deci, după acest uh, zâmbet, uh, trag concluzia că totul e în regulă. Verzi, de la ECR, nu sunt probleme. Helga, de la FDD. Prefer să trec în revistă pe toată lumea. ENF-ul și socialiștii și democrații. Unde e Birgit? Bun. Okay, colleagues, we're just we're waiting for one um, one card. Așteptăm să sosească o cartelă. Știam că o să începeți, spune președintele, doamna Vergia. Okay, the pressure is now increasing. Crește presiunea. Dacă am înțeles, sosește și cartela dumneavoastră. Okay, I'll make that announcement. I'll make the announcement. O să fac și acest anunț. Am înțeles că lipsește o cartelă de vot, dar sosește. Sunt sigur înainte să începem votul. Mulțumesc, dragi colegi, pentru răbdare și spun asta așa cu un zâmbet în colțul gurii. Interoperabilitatea dintre uh, sistemele de informații UE, frontiere și vize. Avem doi raportori, domnul Lenars și uh, domnul Melo. Nu știu dacă raportorii doresc să primească cuvântul înainte de vot. Nu? Bine, atunci haideți să trecem la vot. Cu privire la acest vot, bineînțeles că o să mă refer la prima coloană. O să vă spun amendamentele din prima coloană când vom vota. Amendamentul 195, primul amendament s-a deschis votul. colleagues, so the EPP has... Se pare că sunt două voturi în plus de la PPE. Dacă două voturi vor dispărea, atunci putem continua cu votul. E în regulă acum? S-a închis votul? Respins? 196 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 197 s-a deschis votul. Votăm 197. O să mergem mai încet. Menținem votul deschis. A votat toată lumea, s-a închis votul, respins. Nu știu dacă cineva a părăsit sala. Mai facem o pauză, pentru că se pare că un coordonator a ieșit din sală, raportorul. Avem două voturi în plus, dar trei au părăsit sala. Acum cineva se întoarce. Îmi cer scuze pentru această problemă. Vreți să mai facem o pauză până se întoarce coordonatorul? E în interesul nimănui. Amendamentul de compromis 1 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ajungem la amendamentul de compromis 1A. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis 2. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 386. Acum s-a deschis votul. 386. Tot pe prima coloană suntem. La pagina 5, prima coloană, 386. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Articolul 3 acum, amendamentul 399. A, nu, 391 se corectează președintele. Pe a doua coloană suntem acum. Articolul 391 s-a deschis votul. Deci suntem la articolul 391, pagina 6. L-ați găsit? repet acum articolul 3. Menține votul deschis. Articolul 3, amendamentul 391 al doamnei Cornelia Ernst. S-a închis votul. E respins. Și acum votăm 399, tot la articolul 3, Cornelia Ernst. S-a deschis votul. A votat toată lumea, s-a închis votul. Respins. Acum mergem la amendamentul 400 al domnului Niedermüller. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 3 acum. Amendamentul de compromis 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 429. nouă s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 6. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 443. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Compromisul 7. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 9. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 10. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 11. S-a deschis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 12. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea amendamentul 522 la articolul 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. E respins. Amendamentul 523 s-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Amendamentul de compromis 13. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis 14. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 535 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 539 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 73. S-a deschis votul. Șaptezeci trei la articolul 19 la pagina 20. L-ați găsit? Deci amendamentul 73. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 17. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 569 pe pagina 23. Deci 569 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă Compromisul 18 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 585. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul 21. S-a deschis votul. 21 deci, amendamentul de compromis 21 pe pagina 29. A votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 609. S-a deschis votul. tot pe pagina 29. 609. S-a închis votul. Se adoptă. Ehm, rezultatul este destul de strâns, eh, deci mergem încet, încet. Amendamentul 610, tot pe pagina 29, s-a deschis votul. Pagina 32 pentru uh, grupul PP a votat toată lumea? Nu? S-a închis votul, se respinge. Amendamentul 613, vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentele identice 102 și 614. S-a deschis votul. 102 și 614. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 22. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 622. S-a deschis votul. Da, 622 urmează. A votat toată lumea? S-a închis votul. 622. Mi s-a spus că îl votăm. Bun. Vot, vă rog, votați-l totuși. S-a închis votul. S-a închis votul. Se respinge. Și acum trecem la amendamentele identice. Nu. Trecem la amendamentul 634. Amendamentul 634. S-a închis votul. Se adoptă. 635 nu. Pardon, 104. Amendamentul 104. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 23. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 24. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 25. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 26. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul de compromis 27. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 34. Amendamentul 110. Amendamentul 110. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 29. S-a deschis votul. Nu. Amendamentul de compromis 28 mai întâi scuze. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 29. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 30. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 702. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 120. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 31. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă amendamentul de compromis 32. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă amendamentul 715. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă Amendamentul 727, uh, 700... Nu. Mai întâi amendamentul de compromis 33. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum Articolul 41, amendamentele identice 725, 726 și 727. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se resping. Amendamentul 131. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 34. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 35. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 36. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Articolul 45, amendamentul 145, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 743, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 37. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 38. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 39. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul Amendamentul 758. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 40. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 41. S-a deschis votul. S-a închis votul. se adoptă. Amendamentul de compromis 42, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 43, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 44, s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul de compromis 45. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 820. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 46. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 47. S-a, vot- deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 175. Vot în bloc. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la articolul 55. Trecem la Amendamentul 176, articolul 55a. Amendamentul 176. S-a deschis votul. Amendamentul 176 la articolul 55a. Da, nicio problemă, vă aștept. Amendamentul 176, votul este încă deschis. A votat toată lumea. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la articolul 55D, um, amendamentul 158. Pagina 60 de pe lista mea de vot. 178. La articolul 55D. L-ați găsit cu toții? S-a deschis votul. Se adoptă. 179 acum. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul de compromis 48. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentul 943 de la articolul 56. Amendamentul 943. 3. Pagina 74 la mine, 79 la dumneavoastră. Amendamentul 943 la articolul 56 este al doamnei Intvert. Este pagina 74 pe lista mea de vot. L-ați găsit? S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 49. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 957 al doamnei Ernst. Pagina 75, pe lista mea de vot, a votat toată lumea, s-a închis votul, se adoptă. Um, rezultatul e strâns, așa că um, vă rog coordonatorii să-mi spuneți dacă cumva unii colegi n-au votat încă. Articolul 58, amendamentul nu, articolul 57, amendamentul 958 al domnului Dalton. S-a închis votul. Se respinge articolul 58, amendamentele 959 și 960, identice. S-a deschis votul. Sunt amendamentele lui Bodil Valero și al Corneliei Ernst. S-a închis votul. Se resping. Acum trecem la articolul 60. Uh, am... Nu, nu, nu, nu, nu. Am uitat compromisul întregi. La amendamentul de compromis 50 s-a deschis votul. Nu? Nu, 961 devine caduc. pentru că uh, compromisul 1A a fost adoptat. Deci devine caduc pentru că 1A a fost adoptat. Știu că e greu să credeți că am dreptate, de data aceasta, dar așa este. Deci compromisul 50. Uh, votul e încă deschis în timp ce noi discutăm. S-a închis votul. Se adoptă. Acum trecem la amendamentele Comisiei pentru Bugete. Bugi 1. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Ah, the machine has given up. It's exhausted. It was carried, but there's nothing... A cedat aparatul, spune domnul președinte. Bun. Buget 2. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Buget 3. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 973. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 51. S-a deschis votul. S-a închis votul se adoptă. Amendamentul 981 al domnului Zilstra și al colegilor lui. S-a închis votul. Se respinge. 986, la articolul 65, amendament al doamnei Ernst. S-a închis votul. Se respinge. Amendamentul de compromis 52 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 189 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 989 acum. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul de compromis 53. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Buget 4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Buget 5. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și trecem la considerente. 198. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 199. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 200. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 201, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă 202, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Amendamentul 206, s-a deschis votul. 206. S-a deschis votul. ...206 de pe coloana domnului Melo. Atenție! De pe cealaltă coloană. Bun, repetăm votul. Deci, 206 al domnului Melo Amendamentul 206 pe coloana domnului Melo. Amendamentul este al doamnei Holmeier. S-a deschis votul. A votat toată lumea? S-a închis votul? Se respinge? Amendamentul 207 uh, al domnului Zilstra. spun numele celor care au depus amendamentele ca să vă dau mai mult timp să votați. S-a închis votul. Se respinge. Ok, now amendment 211. 211. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 212 în coloana domnului Melo. dacă dorim să eliminăm confuziile. S-a închis votul. Se respinge. 214 s-a deschis votul. Înapoi în coloana domnului Lenarts. S-a închis votul și se adoptă. 215 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Deci, voturile au fost destul de apropiate, de aceea nu mă grăbesc. 229. S-a deschis votul 229. Doi, doi, nouă. S-a închis votul. Se respinge. 230. 230. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 232. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 236 s-a deschis votul. 236 S-a închis votul. Se respinge. 249 S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Considerentul 276. S-a deschis votul. 276. Păstrez deschis votul deocamdată. 276. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 2 8, 9, nu, se pare că nu. 2, 9, 0, 290. Deci, acum vă rog să rețineți că eu am avut dreptate, Cecilia a greșit. 2, 8, 9. Doi, opt, nouă. S-a închis votul. Se respinge. 2, 9, 0. S-a deschis votul. Votăm 290. S-a închis votul. Se adoptă. 291 s-a deschis votul. Nu. 291 caduc nu îl supunem la vot. 295. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 296. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. Trecem la amendamentul 307. Trei Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. Amendamentul 10 S-a închis votul. Se adoptă. 3-1-4. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 3-1-5. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. 320. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 3, 2, 1. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 3, 2, 2. S-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă. Amendamentul 12. Nu? Da. Trei, doi, șepte. Trei, doi, șepte. S-a deschis votul. Trei, doi, șepte. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se respinge. 3, 2, 8. S-a deschis votul. 3, 2, 8. Să încheiem votul pentru 3, 2, 8. Încă nu am închis votul. Votați, vă rog. Acum s-a închis votul. Se adoptă. Trebuie să ne întoarcem la amendamentul 324 al domnului Gerard Pre. Va trebui să-l supunem la vot. Vă rog să reveniți la amendamentul 324. S-a deschis votul. Îmi cer scuze, spune președintele, s-a închis votul, se adoptă. Iar acum cred că trebuie să ne întoarcem la amendamentul 14, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 335 s-a deschis votul. Îmi cer scuze din nou. Sărițem peste 334. Va trebui să-l supunem la vot. 334. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 335. S-a deschis votul. S-a închis. Se respinge. 338 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 339 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă 340 s-a deschis votul. S-a închis. Se adoptă de asemenea Acum amendamente identice. 332 și 345. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 347. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 8. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 9. S-a deschis votul. S-a închis votul se respinge. 350 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 351 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Iar acum votul final, vot cu apel nominal privind interoperabilitatea la graniță și vize, s-a deschis votul. Vot cu apel nominal, s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, s-a închis votul. Se adoptă 45 pentru 10 împotrivă, nici abține. Iar acum votul următor pentru începerea negocierilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă de asemenea 43 de voturi pentru, 83. Iar acum, în ce privește interoperabilitatea la graniță și viză, raportor domnul Melo, vot cu apel nominal de asemenea, s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. 45 pentru 9 împotrivă, nicio abținere. Iar acum votul pentru începerea negocierilor. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Felicitări raportorilor. Vă mulțumesc foarte mult colegilor și am ajuns la finalul voturilor și la finalul ședinței. Mulțumesc!